Oh, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen, auch dem Bericht. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc și raportorii sunt uh, rugați să ia loc. Nu știu dacă toată lumea are cartelă de vot sau nu. Astăzi avem uh, un vot. Este vorba de vehiculele utilitare ușoare noi. După acest punct vom discuta punctul 10 de pe ordinea de zi, reindustrializarea Europei, în scopul promovării competitivității și sustenabilității, după care vom avea un schimb de opinii cu comisarul Tonio Borș. Aș propune să trecem la vot. Dacă toată lumea este pregătită, votăm amendamentul consolidat 1 Vă rog să ridicați mâna. Cine stă pentru? Împotriva. abține, se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 2. Cine stă pentru? Împotriva. abține, se adoptă. Continuăm cu amendamentul din partea Comisiei TRAN 11. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri nu este foarte clar. Cred că trebuie să votăm electronic, tran 11. A votat toată lumea, atunci votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul consolidat 3. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 4. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Atunci, amendamentul 69, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 96, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 68, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Atunci amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 uh, împreună cu tran 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la tran 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri din nou nu este clar. Votăm electronic. Tran 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Se adoptă. I 3 8 acum, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Nu este clar. Votăm și ITRE 8 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul I39, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sărim din nou la I311, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 81 împreună cu tran 16. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Din nou nu este clar. Votăm electronic amendamentul 81 împreună cu tran 16. Am votat cu toții. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 82 împreună cu tran 17. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. elementul 83, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se respingă. Continuăm cu tran 18, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se respingă. Sărim din nou până la amendamentul 11 împreună cu ITRE 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 97. Uh, Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva. este clar. Votăm electronic amendamentul 14. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. ITRE 1. Cine este pentru? Împotrivă. Obțineri. Nu e clar. Votăm electronic amendamentul ITRE 1 votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 18, identic cu tran 2. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19 împreună cu tran 3, identice cine este pentru, împotriva, obținări, se respingă. Sărim la amendamentul 28, cine este pentru, împotriva, abținări, se respingă. Votăm acum amendamentul 30 împreună cu tran 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abținări să resping. Continuăm cu amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Votăm amendamentul 3 în mod electronic. S-a deschis votul. Vota cu toții, s-a închis votul. Se adoptă. Continuăm acum cu tran 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Tran 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Continuăm cu amendamentul 39. Cine este pentru? împotriva abțineri se respinge. Verificăm? Da. Nu, nu. Verificăm amendam, amendamentul 39. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 44. Nu. Votăm tran 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Deci verificăm electronic tran 9. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. I36, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Primul vot final, s-a deschis votul și vot electronic, ca întotdeauna. A votat toată lumea, votul s-a închis. 45 de voturi pentru, 3 împotriva, 8 abțineri. Votul final pe marginea rezoluției legislative în uh, această formă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și această propunere legislativă a fost uh, adoptată 53 de voturi pentru 4 împotriva și o obținere și acum întreb raportorul dacă dorește inițierea negocierilor cu Consiliul sau nu. Domnul Kramer, da, aș uh, cere să obțin acest mandat uh, în condițiile acestei majorități mari în comisie. Da, foarte bine, însă trebuie să verificăm uh, electronic. Avem nevoie de 35 de voturi uh, pentru din partea colegilor. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Este foarte clar s-a adoptat acest mandat. Felicitări uh, domnului Kramer și salut din inimă grupul de vizitatori din uh, Berlin. Bine ați venit la Comisia Envi. Mai înainte, când ați intrat, am avut impresia că jumătate din Berlin a sosit la noi în sala. Bine ați venit la întâlnirea comisiei uh, noastre. Cei care, toți cei care doresc să rămână alături de noi sunt bineveniți și ceilalți care doresc să părăsească sala sunt rugați să facă acest lucru în liniște. Thanks. So, es geht jetzt weiter mit dem... Continuăm acum cu raportul despre reindustrializarea Europei în scopul promovării competitivității și durabilității. Raportor este colegul nostru Șimaschi, căruia o să-i dau acum direct cuvântul, însă vă rog să faceți liniște pentru ca dumnealui să poată să-și prezinte acest raport deci vă rog, încheiați-vă cât mai rapid conversațiile, astfel încât uh, colegul nostru și Maschi să poată lua cuvântul. Przewodniczący, Szanowni Państwo. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Comisia Europeană a publicat o comunicare despre reindustrializarea Europei și Comisia noastră trebuie să redacteze un aviz anexat celorlalte avize adresate Comisiei pentru Industrie. Proiectul de aviz a fost transmis și sarcina mea a fost să subliniez care este rolul industriei europene pentru a consolida creșterea economică și pentru a proteja locurile de muncă europene. Industria europeană este un element cheie în uh, cadrul strategiei de a ajunge la ocuparea completă a locurilor de muncă și pentru a consolida creșterea economică. Eu sunt convins că această strategie europeană de ajutare a industriei poate fi una echilibrată, pentru că, pe de o parte, societățile, întreprinderile ar putea fi sprijinite în eforturile lor de a rămâne aici pe continent și de a investi pentru a crea noi locuri de muncă, pe de altă parte, această strategie poate fi astfel elaborată încât să limiteze efectele negative ale industriei asupra mediului înconjurător. Sunt convins că putem împăca aceste două elemente dacă toți actorii implicați dau dovadă de determinarea necesară. Eu consider că o asemenea politică industrială durabilă poate fi elaborată cu condiția să ne asigurăm că punem în aplicare și o politică de mediu adecvată. Dacă ne dorim ca Europa să-și păstreze în continuare rolul de lider în combaterea schimbărilor climatice, nu trebuie să uităm prețul plătit acum de sectorul nostru industrial. Suntem martori acum acestui fenomen al uh, relocării emisiilor de dioxid de carbon și în comunicarea publicată de Comisia Europeană se vorbește foarte clar de diferențele de preț pentru, plătit pentru energie între Europa și Statele Unite ale Americii. Însă, mi se pare că se face această declarație fără a se trage concluzia necesară. Deci, eu ce aș sugera ar fi să analizăm posibilitatea de a găsi surse mai ieftine de energie pe lângă uh, sursele tradiționale de energie, cum ar fi gazele de șist. Și fenomenul uh, relocării, relocării emisiilor de dioxid de carbon uh, afectează protecția mediului înconjurător. Nu trebuie să uităm niciodată că o industrie bine funcțională în Europa nu este atât de dăunătoare mediului înconjurător, pentru că acum impactul asupra mediului înconjurător este mai redus dacă este să comparăm produ- produsele industriale produse în Europa cu cele produse în exteriorul Europei. Acest lucru este adevărat, mai ales când discutăm de acele sectoare industriale care uh, sunt mari energofage. Emisiile acestor uh, sectoare au scăzut în ultima perioadă cu, cu până la 8%. Noile tehnologii, mai ales uh, cele legate de sursele de energie regenerabilă, pot fi folosite mai ales în aceste sectoare uh, puternic energofage, de exemplu, în industria producătoare de sticlă. Și Termenul de depunere al amendamentelor, aș dori să vă duc aminte, este pe 15 mai. Și, după cum uh, spun unii, comisia noastră reprezintă un sanctuar al uh, protecției mediului înconjurător, însă nu trebuie să uităm că trebuie să colaborăm și cu celelalte comisii, în mod special Comisia ITRE pentru uh, industrie. Da, Cred că acest lucru nu este pus sub semnul întrebării de nimeni. Faptul că noi suntem un sanctuar pentru protecția mediului conjurător. Au cuvântul acum doamna Lepaj, uh, Iolainen, doamna Gutierrez, dar acum nici doamna Merkis nu este. Nu. n are cuvântul că o înlocuiește pe Judith Marchis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegilor și colegului pentru um, eforturile depuse de el pentru redactarea acestui aviz. Însă eu sunt convins că acest proiect de aviz nu se va bucura de majoritatea acestei comisii. Lucrurile trecute în mai multe aliniate aici sunt de fapt contrariul celor pentru care am luptat noi în, în ultimii ani. Protecția mediului înconjurător reprezintă mai degrabă un motor pentru reindustrializarea Europei. Uh, protecția mediului înconjurător reprezintă mai degrabă o perspectivă de viitor pentru multe sectoare industriale și în niciun caz o frână uh, sau, cum se spune aici, un factor negativ. Cred că pe parcursul anilor am recunoscut cu toții că viitorul îl, re- îl reprezintă o Europa care consumă cât mai puține resurse uh, energetice și tocmai în acest punct avem nevoie de foarte multe investiții unele dintre aceste investiții au fost uh, întreprinse deja și eu consider drept urmare că trebuie să modificăm acest proiect de aviz și vă asigur că vom propune un număr mare de amendamente care vor pune accentul mai mult pe elementul pozitiv al uh, protecției mediului înconjurător pentru industrie. Desigur, în perioada de tranziție, această perioadă de tranziție, prețurile costurile, competitivitatea europeană trebuie comparată cu ce se întâmplă în pe restul globului, însă sunt convins că o strategie de viitor nu poate ignora protecția mediului înconjurător, ci din potrivă, o asemenea strate- strategie trebuie să creeze cadrul de reglementare adecvat pentru uh, investițiile necesare. Îți mulțumesc eu. Are acum colegul nostru Panayotis, în numele grupului ALDE. I, I am absolutely convinced that... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut convins că reindustrializarea Europei reprezintă o chestiune crucială. Desigur, acest proces se va face cu, prin metode ecologice, prin tehnologii verzi. În ceea ce privește gazele de șist și uh, sistemul de comercializare a emisiilor, cred că vom avea în curând o discuție pe această temă, înainte de uh, următoarea votare. Vom ajunge la o concluzie în acest sens. În încheiere, vă spun că independența Europei depinde de reindustrializarea noastră și, în ultimă instanță, de acest lucru depinde și standardul nostru de viață. De aceea trebuie să facem lucrurile cât se poate de bine. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul colegul nostru, Bas Aikaut în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc mult și raportorului pentru um, sfaturile sale, pentru opiniile sale. Probabil că nu veți fi surprinși de faptul că nu sunt întru totul uh, de acord cu uh, textul pe care l-ați pregătit. O puteți aștepta la câteva amendamente din partea mea. Amendamente care sunt foarte diferite de mesajul transmis aici de raportor. Reindustrializarea Europei se află la, în miezul uh, viitorului Europei. Este esențială. Avem nevoie de industrie în Europa. Cu toții suntem de acord în acest sens. Întrebarea este de ce fel de industrie avem nevoie și despre acest lucru ar trebui să vorbească raportul dumneavoastră. Care este punctul forte al Europei? Societatea este în curs de îmbătrânire și, având în vedere condițiile um, din lume, competitivitatea, e sigur că aceste elemente nu se vor schimba. Societatea va continua să îmbătrânească și creșterea economică va fi din ce în ce mai mică comparativ cu economiile precum China, India și așa mai departe. Deci, Europa va fi uh, dezavantajată. Circumstanțele noastre nu se vor schimba. Noi reprezentăm uh, o regiune care depinde foarte mult de resurse, însă avem o densitate foarte mare a populației și resursele sunt puține. Nu putem fi competitivi la nivel internațional în multe domenii. Putem însă să fim competitivi în domeniul inovației. Inovația reprezintă elementul cheie și Europa trebuie să fie competitivă în acest domeniu. Nu din punct de vedere economic, nu din punct de vedere al vârstei populației putem noi să fim competitivi, însă putem să inovăm. în acest raport, care are puține puncte, apar uh, elemente care pur și simplu nu sunt adevărate. Prin studii se poate confirma că situația uh, nu este așa cum o declarați dumneavoastră în raport. Trebuie să rămânem fideli faptelor. Ceea ce vreau să vă propun este să punem accentul pe punctul forte al Europei pe viitor. Inovarea uh, și să vorbim despre ce fel de inovare este vorba. Unde vrem noi ca Europa să fie un deschizător de drumuri? Inovarea va duce la emisii scăzute de gaze cu efect de seră. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Trebuie să analizăm problema și pe sectoare ale industriei. De exemplu, sectorul siderurgic. Acest uh, sector suferă de supraproducție și e dificil să ne revenim după această situație. Mai avem și o problemă cu, uh, cu sectorul locuințelor și cel al uh, producției de mașini. Aceste două sectoare nu își vor reveni la nivelele de producție și de cerere din trecut. Europa nu poate absorbi la fel de multe mașini sau locuințe. Însă, prin sectorul uh, centralelor eoliene, putem să compensăm. Dacă sectorul siderurgic dorește să vândă mai mult oțel, va trebui să se concentreze pe potențialul cumpărător, și anume sectorul eolian, unde pentru construcția este nevoie de oțel. Acestea sunt singurele opțiuni reale pentru reindustrializarea Europei. Acest lucru este valabil și în sectorul chimic. Acolo potențialul este în uh, economia bazată pe biocombustibili. Există potențial și trebuie să fim la înălțime la nivel european în domeniul inovării. Nu trebuie să avem politici de uh, mediu care să împiedice inovarea. Din contră, tocmai de aceea verzii promovează politicile verzi, nu doar de dragul mediului, ci și pentru reindustrializarea Europei prin metode verzi, prin metode ecologice. De aceea vom veni cu foarte multe amendamente uh, prin care intenționăm să schimbăm drastic mesajul raportului dumneavoastră. Dar vrem să putem face față provocărilor cu care se va confrunta Europa pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această contribuție. Și în Germania, într-adevăr, industria eoliană este uh, a doua cea, al doilea cel mai important uh, cumpărător de oțel. Domnul Băcoș are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte un raport, un uh, mesaj scurt din partea domnului Ford, care nu poate fi alături de noi astăzi. Sunt uh, pentru inițiativele care cresc competitivitatea Europei, în special uh, cele de a menite să reducă povara administrativă. Uh, Mă preocupă foarte mult relocarea emisiilor de carbon și cred că trebuie să fim foarte atenți la această problemă. Este de asemenea esențial să fim competitivi uh, pe termen lung în privința prețurilor la energie în Europa. Dar uh, cuvintele goale nu sunt suficiente, trebuie să trecem la fapte și avem nevoie de un calendar clar pentru aceste măsuri. Mulțumesc! Liotard. Vă mulțumesc. Are acum doamna, are cuvântul doamna Liotard. Nu? Atunci doamna uh, Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus uh, domnul Iolainen. În raport uh, se găsesc uh, elemente interesante pentru industrializarea Europei, în domeniile în care deținem rolul de conducere. Și dacă avem brevete, putem să um, luăm măsuri pentru a fi mai eficienți în domeniul energetic și cred că putem acționa în multe domenii. Cred că raportul se concentrează mai mult pe întoarcerea la trecut decât um, să se concentreze pe viitor. Nu uh, concentrându-ne pe energiile care consumă mult uh, carbon, care liberează multe emisii de carbon, ne vom uh, reinventa în Europa. Trebuie să ne concentrăm pe tehnologiile care ne permit să economisim energie, care ne permit să fim eficienți din punct de vedere energetic. Se vorbește în recomandarea Comisiei despre o a treia revoluție industrială. Cred că aceasta este limita, linia pe care trebuie să o urmăm și noi, pentru că astfel vom reindustrializa Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Cortinas. Eu quisiera decir que... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Lucrurile nu sunt uh, albe și sau negre. Cred că avem o abordare în alb și negru și nu cred că este bine. În Europa trebuie să ne gândim la durabilitate, trebuie să ne gândim la mediu. Nu trebuie să ne gândim doar la sustenabilitatea economiei. Vorbim foarte mult despre mediu, despre um, faptul că apele europene trebuie să fie curate. Însă, multe dintre industriile europene de azi se gândesc la reducerea consumului de energie și la reducerea emisiilor. Tocmai de aceea s-a ajuns în Europa ca energia să fie atât de scumpă, pentru că toată lumea în industrie încearcă să reducă emisiile. Unor facem și greșeli. Și greșim pentru că încercăm să reducem emisiile Însă e foarte greu să facem acest lucru reducând în același timp și costurile. Am uh, susținut în Europa desalinizarea apei. Am făcut acest lucru în urmă cu 10 ani. Am fost foarte fermi când am aplicat acele măsuri, însă nu ne-am gândit la uh, evoluția costului energiei ca urmare. Centralele de desalinizare a apei uh, sunt foarte costisitoare. Nu am reușit să elaborăm metodă prin care să scădem costul desalinizării. Facem eforturi de a crea centrale de desalinizare care să folosească puțină energie uh, și care să se bazeze pe folosirea energiilor regenerabile. Însă, deocamdată nu am reușit să scădem costul desalinizării, care este unul foarte mare. Totul se reduce până la urmă la costuri. Ar trebui să avem abordări mai puțin generale, să ne concentrăm pe fiecare sector și să permitem fiecărui sector să-și rezolve problemele specifice. Nu putem să închidem ușile industriei europene, pentru că acestea reprezintă viitorul. Acum acționăm pentru a îmbunătăți industriile din China și din India, pentru că acolo se poate produce ceea ce ne trebuie nouă la costuri mici. Cred că trebuie să modificăm acest text, să îmbunătățim ideile precizate acolo, dar abordarea trebuie să varieze de la țară la țară și de la industrie la industrie. Trebuie să susținem industria și inovarea. Mulțumesc. Vă mulțumesc, Carl, și de tare, comentul. Mulțumesc. Cred că acest aviz este straniu, e ciudat. Când îl citesc, Mă simt uh, ca și cum aș citi o doctrină industrială din Uniunea Sovietică din anii 50. Se vorbește despre energie ieftină. Spunem că trebuie să finanțăm public uh, cercetarea privată fără niciun fel de uh, solicitare de a avea acces la drepturile de proprietate intelectuală asociate acestei investiții. Uh, Uh, se spune că trebuie să uh, venim cu produse ieftine și că nu trebuie să existe legislație de mediu care să uh, împiedice concurența. E o percepție foarte greșită a, viatorului, a viitorului. Orice produs care va fi pe piață trebuie să fie foarte eficient din punct de vedere energetic. De ce ar cumpăra chinezii sau indienii altceva? Costul toată lumea dorește să aibă costuri cât mai mici pentru producție. Dacă ne întoarcem la ideile Uniunii Sovietice, n-am rezolvat nimic. nu e bine să ucidem uh, industria și cu această uh, politică riscăm să facem chiar acest lucru. Trebuie să vedem câte oportunități ne oferă investițiile uh, în ecologizare. Uh, și în eficiență energetică. Aici uh, se află viitorul nostru, deci nu sunt de acord cu ce a spus acesta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, colega noastră Hibnara, dacă mă acum. Zastanawiając și nad dașem... Mulțumesc. În ceea ce privește dezvoltarea viitoare a industriei în Uniunea Europeană, trebuie să stabilim priorități. Inovarea, noile tehnologii sunt într-adevăr priorități. Dar mă întreb, de ce folosim termenul de economie ecologică? Sunt de acord că trebuie să dezvoltăm economia verde ecologică, dar um, aceasta nu este singura economie pe care o avem. Trebuie să folosim resursele energetice în mod eficient, dar uh, trebuie să rămânem uh, într-o oarecare logică. Trebuie să ne bazăm pe resursele pe care le avem la dispoziție. În, uh, și China și India fac asta, folosesc resursele pe care le au la dispoziție, capitalul uman. Uh, capitalul uman este greu de dezvoltat dacă întreaga industrie a plecat undeva în Asia. Nu vom putea să ne menținem tinerii dacă nu le creăm condiții de trai bune. Dacă lăsăm industria să părăsească Europa și cumpărăm bunuri din afara Europei, tinerii vor ne vor părăsi țările nu e vorba doar de fermele de eoliene, e nevoie și de oțel. Unii dintre dumneavoastră nu aveți cunoștințe tehnice, dar dacă schimbăm legea odată la 4-5 ani, nu vom atrage investiții din China, India sau Statele Unite. Nimeni nu ne va nu va investi în economia noastră pentru că vor spune că nu, suntem, nu pot avea încredere în noi. Care este rolul Băncii Europene de Investiții? Să creeze condiții mai bune pentru industrie. Unii vorbesc despre o nouă revoluție industrială, dar care este scopul ei? Trebuie să trecem la fapte, nu doar uh, să ne oprim la vorbe. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Kadenbach. Da, în calitatea de uh, persoană democrată. Eu respect părerea colegului nostru Șimanski, însă sunt de acord cu antevorbitorii care au cerut uh, respingerea acestui proiect de aviz și rescrierea sa completă. Vom încerca totuși să echilibrăm acest aviz pentru a sublinia elementele importante pentru comisia noastră. Cele spuse de doamna Hibner sună ca o încercare de uh, betonare a politicii industriale din secolul 19 și 20. Eu sunt convinsă că avem nevoie de, o, de un viitor pentru sectorul industrial european, însă pentru acest viitor trebuie să găsim răspunsurile secolului 21. Într-adevăr, este important să păstrăm locurile de muncă în uh, acest sector, însă uh, rețeta trebuie să fie una diferită decât cele folosite până acum. Aceste sectoare industriale trebuie să poată să abordeze alternative și alternativele respective nu pot să se bazeze doar pe, surse, pe resurse energetice ieftine, așa cum spune autorul uh, proiectului de aviz. Pentru că Acestea țin de trecut. Din acest punct de vedere avem nevoie de cercetare și de inovare. Dacă ne dorim acest uh, proces de fracturare hidraulică, trebuie să fim siguri, de exemplu, că el este unul sigur. Și apoi sunt sigură că putem uh, găsi și uh, forme de producere a energiei um, cu adevărat regenerabile. Nu cred că energia atomică, de exemplu, reprezintă singura alternativă. Și uh, vă asigur că vom uh, înainta și noi amendamente, pentru că în forma actuală acest proiect de aviz nu poate fi acceptat de comisia noastră. Vă mulțumesc. Domnul președinte spune că foarte mulți colegi vor înainta uh, amendamente. Mie mi s-a părut că am avut o dezbatere foarte interesantă mai ales în acest context uh, foarte serios prin care trecem prin cea mai importantă și mai gravă criză economică după al doilea război mondial. Și cred că ar trebui să renunțăm la aceste concepte uh, vechi. Există o sută de definiții diferite ale economiei uh, ecologice și uh, la ultima conferință internațională nu am ajuns la un numitor comun ce înseamnă acest lucru. Până la urmă, cred că întreaga economie trebuie să devină durabilă, nu doar din, din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere ecologic, pentru că am văzut foarte clar cât de interconectată a fost criza economică de cea financiară și uh, nu trebuie să uităm și de aspectele umane, aspectele sociale. Deci această împărțire în economie tradițională, economie ecologică nu poate funcționa pentru că toate lucrurile sunt interconectate. Toate domeniile sunt importante, industria siderurgică, cea petrochimică și așa mai departe. Uh, Știm foarte bine că în Europa, de exemplu, plătim uh, aproape cel mai uh, înalt uh, preț pentru energie și cu toate acestea industria noastră a rămas destul de competitivă. Deci, cred că cu toții ne vom implica pentru a îmbunătăți acest proiect de aviz și văd că domnul Șimanski zâmbește și vă asigur că vă vom ajuta să îmbunătățiți acest proiect de aviz. Și acum, dacă cineva din partea comisiei este alături de noi, aș dori să-i dau cuvântul. Comisia Europeană? Nu? Văd că nimeni. Sorry. Okay. Sorry. Ba da, suntem prezenți și dorim să luăm cuvântul. Da, foarte pe scurt, am uh, pregătit această comunicare după apariția crizei, dar criza continuă. De aceea ne-am bazat pe patru piloni. Accesul la finanțare, um, cunoștințele, capacitățile, piețele și inovarea. Și am văzut că puțina creștere, puțină dezvoltare pe care am avut-o s-a bazat pe exporturi, deci pe creștere în afara Uniunii Europene. Dar revin la ceea ce s-a spus în legătură cu inovarea. Oricum, aceasta este prioritatea majoră a comunicării nu e vorba doar de cercetare și dezvoltare, ci și de punerea în practică a, inovarilor, a inovațiilor. Deci, practic, folosirea rezultatelor cercetării și dezvoltării. Avem șase uh, linii de priorități care se concentrează toate pe ecologizarea industriei ca uh, Uh, avantaj competitiv. E vorba de uh, vehicule nepoluante, produse uh, bio și așa mai departe. Trebuie să creăm condițiile cadru de bază, nu doar pentru ecologizare. Cred că suntem cu toții de acord că ecologizarea și eficiența folosirii resurselor este modalitatea prin care vom obține un avantaj competitiv. Wartet. Vă mulțumesc, domnule Șimanski. Dacă doriți să interveniți din nou pe scurt, pentru că domnul comisar așteaptă deja să intre, vă rog. Vrem doar să mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul. Știam că se vor depune amendamente. Bineînțeles, trebuie să găsim compromisuri. Lucrurile nu sunt bătute în cuie. Eu reprezent Polonia și avem o viziune diferită în legătură cu modul în care funcționează industria grea, o viziune care este diferită de a dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Termenul de depunere al amendamentelor este 15 mai, pe 19 mai vom avea votul și pe 26 Uh, septembrie se va vota în Comisia Competentă pe Fond, din ITRE, și probabil în plenară vom ajunge în octombrie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și să alături, alături de noi pe comisarul uh, responsabil pentru sănătate, domnul Tonio Borș. So, jetzt können wir starten. Foarte bine. Putem începe discutarea acestui punct de pe ordinea de zi. Îl salut pe domnul comisar alături de noi și procedura va fi următoarea. Inițial, pentru 10 minute, va avea domn- cuvântul domnul comisar. Apoi vom avea o rundă cu intervenție din partea coordonatorilor care vor pune întrebări, urmați de ceilalți Uh, doritori. Astăzi uh, avem o agendă încărcată. Mm, vom discuta despre directiva privind produsele de, produsele de tutun. Încercăm să încheiem acest uh, dosar până la sfârșitul acestui an. Apoi să nu uităm de rapoartele lui Peter Liza și Dagmar Roth-Berendt, uh, dispozitivele medicale și dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro. Și am avut deja câteva ateliere organizate. Am înțeles cât de cuprinzător este acest domeniu care trebuie să fie reglementat. Apoi, raportul uh, lui Glenis uh, Wilmot despre trialurile clinice, și Agil Pagno tocmai mi-a spus că s-a ajuns la un uh, acord în acest dosar pe care trebuie să-l discutăm. Deci, despre toate aceste lucruri va trebui să discutăm, însă așteptăm din partea Comisiei și noi propuneri, uh, propuneri uh, Relevantă și pentru următorul Parlament European. Um, este vorba de o nouă reformare a Agenției uh, Europene pentru, pentru Medicamente, un nou, o nouă propunere de finanțare a acestei uh, agenții, pentru că ne dorim un sistem mai durabil care să asigure că agențiile europene sunt instituții uh, independente și pentru acest lucru avem nevoie de un model de finanțare durabil a acestor agenții. Și nu este vorba aici doar de Agenția Europeană pentru Medicamente, dar și uh, alte agenții relevante. Cam atât am dorit să spun eu și acum doresc să dau direct cuvântul domnului comisar. Thank you, Mr. Chairman. This is, I believe, my fourth appearance. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, uh, sunt prezent astăzi pentru a patra oară în fața comisiei dumneavoastră. Lucru care arată cât de multe uh, chestiuni de importanță pentru dumneavoastră intră în uh, portofoliul meu. Pentru prima dată am fost în fața dumneavoastră cu ocazia audierii în confirmarea mea în post și apoi a urmat un dialog cu Comisia Envi. Uh, și de fiecare dată am discutat uh, chestiuni de actualitate care au apărut între întâlnirile noastre. Mandatul Parlamentului se termină în mai 2014 și este important că în anul care ne-a rămas să continuăm să facem progrese pe inițiativele pe care dorim să le ducem la bun sfârșit. De aceea trebuie să rămânem uh, concentrați pe munca noastră și mă bucur de faptul că Parlamentul se ocupă de directiva privind tutunul, precum și de alte aspecte legate de sănătate. Această directivă uh, privind tutunul este una echilibrată. Cred că vor exista dificultăți în adoptarea ei, dar ce este important, cred eu, este ca să fie adoptată um, înainte de sfârșitul mandatului actual. Nu este un secret pentru nimeni că cei care se opun directivei nu se opun direct aceste directive, ci se opun încercând să câștige timp, să amâne adoptarea ei. Iată de ce este mai mult o chestiune de timp. Iar noi suntem pentru această abordare uh, echilibrată uh, a industriei tutunului și de aceea cred că trebuie să luptăm împotriva acestui uh, um, um, acestei modalități de a aborda lucrurile. Am uh, discutat despre ambalaje, despre modul în care se reglementează diferitele tipuri de produse cu tutun. Eu cred că trebuie să obținem la o directivă care să aibă un sprijin cât mai larg. Aștept cu nerăbdare rezultatele deliberărilor dumneavoastră, care aveau un rol esențial uh, în succesul acestui uh, act legislativ important, care poate însemna o diferență pentru generațiile următoare, pentru că intenția noastră este ca prin directiva pentru tutun și prin alte mijloace, unele, um, numărul uh, fumătorilor din uh, Uniunea Europeană să fie redus cu 2%, adică să avem cu 2,4 milioane mai puțini fumători, ceea ce înseamnă o sănătate mai bună pentru cetățenii noștri, dar și economii uh, pentru cetățenii noștri și pentru țările noastre, um, la nivelul banilor investiți în lupta împotriva bolilor cauzate de tabagism. Doresc să vă mulțumesc tuturor, să mulțumesc mulțumesc raportorului, doamnei raportor, pentru observațiile sale și sper că această directivă ambițioasă privind tutunul să fie adoptată încă în acest um, în mandat. În ceea ce privește carnea de cal, ce s-a întâmplat de la ultima noastră întâlnire în legătură cu acest episod? Am promis atunci că, imediat ce primim rezultatele Uh, testelor ADN în legătură cu prezența cărnii de cal în uh, produse Uh, de, cu carne de vită, dar și legătură cu medicamentul antiinflamator folosit în, pentru carne de vită, că vom face publice rezultatelor și v-am promis transparență pentru a recâștiga încrederea consumatorilor în legislația noastră privind et, etichetarea și în legătură, în, în, în general, în domeniul uh, uh, siguranței alimentelor. Asta am și făcut. Și Deși am trimis doar sugestii statelor membre, toate statele membre au urmat aceste sugestii, au făcut chiar mai mult. Pentru a lua exemplu Germaniei, de exemplu. S-au cerut 150 de teste, dar au făcut 800 de teste. Regatul Unit în Regatul Unit s-au examinat practic toate carcasele de cai din abatoare. Nu s-au uh, analizat doar eșantioane și multe alte state membre au făcut același lucru și deci, rezultatele au fost publicate în 24 de ore. Termenul limit, nu, limit a fost 15 aprilie, pe 16 aprilie s-au publicat rezultatele în legătură cu prezența carnii de cal. Acum, rezultatele acestea nu este o problemă de securitate alimentară. Testele au confirmat acest lucru. Dacă analizăm rezultatele, doar trei state membre au găsit au găsit um, acest uh, um, medicament în carnea de cal în 0,5% din eșantioane și de, în ceea ce privește uh, fraudele în etichetare, uh, cifra a fost uh, mai mică de 5%. Bineînțeles, 5% este deja mult, după părerea mea, dar oricum, uh, problemele um, s-au regăsit în mai puțin de 5% din cazuri. Deci, iată, în acest caz, coordonarea a funcționat. Statele membre s-au mobilizat foarte rapid pentru a rezolva, a face față acestor practici um, de fraudă în uh, comercializarea cărnii. Ce, care sunt lecțiile pe care le-am învățat din această experiență? După cum uh, am menționat în planul de acțiune pe care l-am trimis, domnule președinte, pe 20 martie, ne vom concentra pe trei aspecte. Mai întâi, consolidarea capacităților de a lupta împotriva fraudei în domeniul alimentelor, în al doilea rând uh, propunerea de controle și sancțiuni mai uh, ferme și în al treilea rând controle uh, mai ferme în legătură cu pașapoartele pentru cai și carnea de cal. Am adoptat un pachet de control ieri și una dintre propuneri a fost ca amenziile în cadrul încălcării acestei legislații, inclusiv în etichetare, să fie egale cu câștigul economic obținut din aceste activități uh, folosind frauda în etichetare. Deci, în loc să folosim termenul uh, pedepse care să descurajeze aceste practici um, să se impună amenzi egale cu câștigul economic. Și uh, trebuie reevaluat uh, însuși sistemul privind pașapoartele pentru carnea de cal. Acum, în legătură cu cele patru propuneri sectoriale pentru a ne simplifica și moderniza legislația, după cum am anunțat ieri, una dintre elementele cheie a fost uh, reducerea actelor legislative de la vreo 70 la 5 acte legislative și ieri am adoptat un pachet um, pe, cu o abordare bazată pe risc, cu controle mai eficiente pentru a asigura uh, buna aplicare a, bun, bunul control al operațiunilor vom avea um, instrumente și mai bune pentru a face față riscurilor, pentru a răspunde tuturor îngrijorărilor și pentru a asigura calitatea și uh, controlele de-a lungul întregului lanț alimentar și în legătură cu importurile. În legătură cu semințele, pentru că este de asemenea un subiect de actualitate. Um, circulă zvonuri că Comisia dorește să omoare industria producătoare de uh, semințe, cerând uh, um, ce, sau impunând proceduri foarte complicate de registrare și așa mai departe. Nu este adevărat acest lucru. De ce? Pentru că, conform legislației actuale, toate semințele indiferent uh, de natura lor, trebuie înregistrate. Și după introducerea acestei legislații, um, va exista un regim mai simplu de înregistrare pentru semințele tradiționale. Nu va fi nevoie de teste, de exemplu, pentru aceste um, semințe tradiționale. Iar pentru micro-întreprinderi nu va mai fi necesară înregistrarea, în timp ce astăzi legislația actuală um, nu uh, există condiții particulare pentru uh, semințele de nișă, deci pentru micro-întreprinderi. Deci ni se spune că, sau suntem acuzați că omorâm uh, industria producătoare de semințe. Din potrivă, noi liberalizăm sistemul. În al doilea rând, astăzi statele membre pot impune taxe pentru înregistrarea semințelor, oricărei întreprinderi, în noua legislație, micro-întreprinderile nu vor mai trebui să plătească taxe pentru semințe, deloc. Deci nu vor exista taxe pentru registrarea semințelor dacă cererea este depusă de o micro-întreprindere. Și chiar și pentru semințele tradiționale, pentru acestea toate întreprinderile vor beneficia de taxe reduse de înregistrare. Deci, este important să spunem că acestea sunt faptele, acesta este adevărul. Putem fi pentru sau împotriva legislației, dar trebuie să ne limităm la elementele concrete și trebuie să analizăm pachetul lansat așa cum este el și nu Uh, să ne dăm părerea despre drafturi și propuneri uh, care au apărut la un moment dat. Deci, iată, care este mesajul pe care am dorit să-l transmit. Pentru semințele tradiționale și de nișă avem reglementare mai bună, mai puțină birocrație, mai puțină legislație, mai puțină testare și uh, costuri mai mici de asemenea. Cloning and novel food. Clonarea acum și alimentele noi. Cred că doamna raportor Liotar și raportorii din uh, umbră își aduc aminte de eșecul procedurii de reconciliare în martie anul trecut, însă acest lucru este ține de trecut. Și în cadrul audierii mele am spus că voi face doi propune, două propuneri separate referitoare la clonarea animalelor și alimentele noi în legătură cu clonarea animalelor. Uh, Comisia finalizează acum o analiză de impact și dorește să vă facă această propunere în momentul în care a fost închisă această analiză a impactului. În același timp, vom face și o propunere referitoare la alimentele noi, uh, ținând cont de ceea ce am discutat anul trecut, organ- organismele modificate genetic. Vis-a-vis -vis de acestea, dorim să progresăm uh, pe marginea propunerii de cultivare, Raportoarea știm că este doamna Lepaj și acest lucru se discută în acest moment la Consiliu. În acest moment doresc să văd dacă putem progresa pe marginea acestei propuneri legislative. Doresc să depășim uh, blocajul uh, existent acum în Consiliu, tocmai pentru a merge mai departe și a ne asigura că statele membre au libertatea de a permite sau nu cultivarea uh, OMG-urilor pe teritoriile lor proprii pe uh, baza unor motive, altele legate de îngrijorări legate de mediul înconjurător. Vis-a-vis -vis acum de, de dispozitivele medicale, de acest dosar se va ocupa noul comisar din iunie, însă până atunci ține de competența mea și propunerea noastră consider că reflectă progresul rapid tehnologic în acest domeniu și uh, punctele legate de uh, încrederea publicului în contextul scandalurilor recente. Se consolidează reglementările legate de autoritățile notificate, de exemplu, uh, dar păstrăm uh, principiul proporționalității pentru a păstra Europa în continuare pe un loc de lider pe plan global în, uh, în acest uh, domeniu. Cred că membrii comisiei dumneavoastră știu foarte bine că nu ne dorim un sistem de autorizare pre, precomercială pentru că acest lucru ar împiedica inovarea și ar duce la costuri ridicate și întârzieri, fără să aducă o plus valoare din punct de vedere al siguranței. Însă, um, mecanismele vor fi consolidate printr-un sistem de evaluare care va permite autorităților publice să fie informate și să își formeze o opinie înainte ca un uh, asemenea dispozitiv riscant să fie introdus pe piață. Vă asigur că acest punct este o prioritate pentru mine și îmi uh, uh, reafirm uh, sprijinul pentru el, din punctul de vedere al trialurilor clinice. Aici salut reacțiile pozitive la propunerea comisiei, însă permiteți-mi să mă refer la patru puncte specifice care au dus la anumite îngrijorări. Etică și comitetele etice. Propunerea noastră nu încearcă să excludă într-un fel comitetele de etică din procesul de evaluare al cererilor pentru organizarea unui trial clinic. Eu aș fi ultimul care dorește să scoată etica din această propunere. Însă, nu îmi doresc această propunere să fie amintită doar pentru acest aspect care, din punctul meu de vedere, nu este un lucru corect. Comisia va accepta orice propunere care va consolida etica în cadrul reglementar, însă să nu uităm că discutăm de un regulament și nu de o directivă. Deci nu putem impune o anumită structură a unui comitet de etică pe plan paneuropean. Cu toate acestea, Uh, munca Comitetului de Etică va trebui să facă parte din procesul de autorizare și nu uh, să fie un element separat. Din punctul de vedere al transparenței datelor din trialurile uh, clinice, toate informațiile necesare pentru autorizarea unui trial clinic vor fi publicate. Apoi, trialurile clinice organizate în țările terțe. Este evident că nu putem să ne impunem legislația noastră unor uh, țări terțe, însă putem să ne asigurăm că datele transmise în Europa pentru autorizarea unui trial clinic respectă anumite uh, reguli echivalente cu regulile noastre și în uh, fine participarea celor care protejarea celor care participă la un asemenea trial clinic Așteptăm și suntem deschiși oricăror uh, propuneri, însă trebuie să avem un set comun de reguli. Și vă aduc aminte că acest dosar trebuie să fie încheiat cât mai repede. Acum, amenințările la transfrontaliere pentru sănătate. Mă bucură faptul că ieri Consiliul și Parlamentul au ajuns la un uh, acord pe marginea unei propuneri legislative care va proteja mai bine cetățenii europeni vis-a-vis -vis de o gamă largă de asemenea amenințări. Și acum se poate iniția procesul de cumpărare comună a vaccinurilor. Eu doresc ca în, în decursul președinției Lituaniei să se semneze acest prim acord să sperăm că data viitoare, când se va manifesta o pandemie, niciun stat european nu uh, va rămâne fără vaccinul necesar. Programele de sănătate, înainte să ajung la final, permiteți-mi să menționez aceste programe de sănătate, a căror discutare va reîncepe imediat după ce se ajunge la un acord pe marginea cadrului financiar multianual. Și eu Sper că această comisie și Parlamentul European se vor angaja pentru ca acordul final să fie atins până la sfârșitul acestui an. În uh, legătură cu dispozițiile generale pentru serviciile, de, med- serviciile medicale, înțelegem cu toții uh, contextul crizei economice actuale. Însă am spus deja statelor uh, membre că ne așteptăm Um, că înțelegem că și bugetele de sănătate vor fi afectate și, ca urmare, programele de asistență economică vor fi puse în aplicare în statele membre respective, în acord cu Comisia și cu celelalte instituții internaționale. Ele își doresc să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemelor medicale și să se folosească mult mai bine aceste servicii. Este nevoie de această reformă și, de fapt, a fost nevoie de aceste măsuri de reformă dinaintea crizei economice și măsurile prevăzute sunt create pentru a ne asigura că sistemele medicale sunt unele durabile pe termen lung și că există o solidaritate între generații. În cadrul Comisiei, Direcția Generală ECOFIN conduce acest proces și serviciile mele, serviciile de care sunt responsabil eu, merg în uh, statele unde este prezentă Troica, discutând toate aceste elemente relevante. Și în acest context, respectând principiul subsidiarității, facem tot ceea ce este posibil pentru a încerca să păstrăm valorile cheie ale sistemelor uh, medicale europene. Este vorba de universalitate, egalitate și accesul la bune servicii medicale de calitate. Un exemplu îl reprezintă discutarea a memorandumului de înțelegere cu Ciprul, în care am, am cerut Ciprului să pregătească, de exemplu, pe viitor extinderea uh, sistemului medical de acolo. Domnule președinte, stimați membri ai comisiei, v-am dat doar liniile directoare ale propunerilor la care lucrăm noi acum și aștept cu, cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră și a membrilor comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare de ansamblu a temelor care ne așteaptă și mă bucură faptul că ați luat poziție foarte clar vis-a-vis -vis de semință. Această dezbatere a fost uh, dusă, de exemplu, în uh, Germania, unde s-a afirmat că Uniunea Europeană dorește să interzică aceste uh, semințe. Am discutat, de exemplu, cu jurnaliști din Germania și am văzut cât de cât de repede se răspundesc anumite zvonuri prin rețele de socializare și cum sunt preluate de jurnaliști fără să mai fie uh, verificate în niciun fel. Deci vă mulțumesc pentru că ați clarificat uh, această, acest punct și cred că ar fi bine ca toată lumea să își verifice sursele, să să, să-și verifice <laughs> sursele înainte să treacă la declarații și înainte să se uh, lanseze într-o, într-o asemenea dezbatere lipsită de, de bază. Acum dăm cuvântul uh, coordonatorilor Peter Lise, Linda McEvan, uh, domnul Schlitter, Ana Rosbach, urmat de domnul doamna Liotard Apoi urmează răspunsurile domnului comisar, după care ceilalți colegi ca Heinz Flores, doamna Rod Baron, Corin Lampaș, Esther de Lange, Michel Rivazi, doamna Iana Kudakis, domnul Tyler, Taylor Pagnon, Ocuni, doamna Kukovic, doamna klas, Edith Strela și colega Karin Kadenbach. Nu știu dacă am uitat pe cineva, cred că nu. Am, da, cred că v-am amintit deja, da, Amaia Anacudakis. Nu aș îndrăzni să, să vă uit. Închei uh, lista vorbitorilor și acum uh, primul are cuvântul Peter Liză. Coordonatorii, în general, vor avea la dispoziție două minute pentru a da uh, și comisarului posibilitatea de a răspunde. Peter Liză, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru buna colaborare cu dumneavoastră de când ați uh, devenit comisar. Doresc să vă mulțumesc pentru că ați uh, făcut această propunere privind produsele la tutun, de tutun la timp, pentru că avem timpul, să, timpul necesar pentru a discuta acest dosar și să îl încheiem înaintea următoarelor alegeri europene. Cred că ar trebui să accelerăm lucrurile și în dosarul clonării, vă rog să veniți cu o propunere cât mai repede. Eu aș dori să vă întreb un lucru în legătură cu uh, ce a spus dumneavoastră, rolul Comisiei în uh, statele care sunt uh, afectate de criza economică. La sfârșitul lunii uh, martie, în revista științifică Lancet, s-a publicat un articol în care se descrie Um, creșterea dramatică a infecțiilor, de exemplu, în statele respective, efectele concrete asupra sănătății oamenilor în uh, state cum uh, este Portugalia și Grecia. Și în acest articol se afirmă că, de fapt, Comisia nu a ținut cont de efectele măsurilor propuse asupra domeniului sănătății. Dumneavoastră a spus că situația este puțin diferită, însă poate puteți să ne dați mai multe detalii și aș dori să vă încurajez să puneți mai mult accent pe domeniul sănătății publice în măsurile decise de Troică. Mi se pare incredibilă situația, de, situația din Grecia, unde cred că s-ar putea găsi soluții mult mai inteligente în domeniul sănătății. Și aș dori să vă întreb în mod concret cât de mult vă implicați în uh, misiunea Troici în statele respective. Mulțumesc, doamna Măcar, în două minute. Mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, ce ați spus despre tutun. Noi uh, depunem toate eforturile pentru a vota acest subiect în comisie înainte de vacanța de vară și înainte de finalizarea mandatului. Facem progrese, termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor este mâine, deci lucrurile merg conform planului până acum. Doream să vă adresez o întrebare legată de uh, igiena cărnii. Aș vrea să vă întreb câteva despre acest pachet de măsuri. Acest subiect se pare că a fost amânat până la sfârșitul anului. Ne puteți spune de ce? Care este situația? Ați vorbit despre inspecții. Inspectorii noștri ne-au spus că înainte de 2006 nu abatoarele, ci um, fabricile în care se tranjează um, carnea erau um, inspectate zilnic. Însă, după reforma din 2006, acest, lucrurile s-au schimbat și uh, aceste fabrici sunt inspectate mai rar. Se fac inspecții anunțate. Cred că trebuie să uh, ne gândim uh, cu multă atenție la acest subiect, pentru că s-a tot mers pe această idee de a reduce inspecțiile și de a pune mai multă răspundere pe umerii companiilor. Și tocmai asta s-a întâmplat în ultimii ani Însă nu este suficient uh, să se facă inspecții odată la trei luni în condițiile în care uh, se stârnesc tot felul de scandaluri și în care companiile nu uh, acționează corespunzător. Ce se întâmplă după ce se termină perioada în care populația se panichează? Impresia mea este că pachetul se tot amână în speranța că se va atenua puțin aprinderea cu care s-au purtat până acum aceste discuții. Uh, și că până la urmă se, va, se speră o diluare a subiectelor. Mulțumesc. Chris Evans are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două chestiuni. În primul rând, în legătură cu apicultura, cu albinele. S-au introdus restricții în legătură cu utilizarea anumitor substanțe Restricția se bazează pe principiul precauției, însă este pe o perioadă de 2 ani. Nu se poate demonstra științific dacă funcționează și dacă uh, s-a rezolvat problema numărului uh, tot mai scăzut de albine, faptului că sunt afectate coloniile. ce fel de studii uh, științifice comandați pentru a vă asigura că avem dovezi palpabile uh, cum că măsurile luate funcționează. Putem uh, găsi un răspuns în doi ani și după ce avem un răspuns, ce veți face? Veți veni cu propuneri de extindere a perioadei de restricție? Și în al doilea rând, în legătură cu produsele cosmetice. Avem acum o interdicție generală în legătură cu testarea uh, ingredientelor din produsele cosmetice, cum vă asigurați că producătorii și importatorii răspund, respectă cerințele? Mulțumesc. Carl Schluter are cuvântul două minute. Dacă am înțeles corect, în privința tutunului, ați spus că dacă mergem mai departe cu pachetele standardizate, nu uh, ați împotriva unei astfel de propuneri din partea Parlamentului. Aceasta este o veste bună. S-a vorbit de asemenea despre extinderea sferei de aplicare pentru a introduce anumite um, criterii legate de aromatizarea produselor din tutun. S-a vorbit și despre narghilele, despre produsele aromate. Aveți propuneri în legătură cu aceste măsuri? Aș vrea să știu dacă aveți vreo propunere legată de uh, deșeurile alimentare. În legătură cu etichetarea ouălor, de exemplu, uh, ce, ce propuneți să faceți în cazul în care un produs expiră? În Suedia noi ținem ouăle și trei săptămâni după ce expiră uh, termenul trecut pe coaja oului. Vă gândiți să adoptați un regulament pentru a reduce uh, deșeurile alimentare și risipa? Vă amintesc că uh, s-au luat măsuri de mediu foarte importante cu impact asupra apei, asupra utilizării pesticidelor, asupra utilizării terenului. Cred că s-ar pot, se pot lua măsuri care să ducă la economia de fonduri și uh, la protecția mediului în același timp. Și pe mine mă îngrijorează ca pe Linda McKeven problema inspecțiilor și transferul acestei uh, răspunderi către companii. Aș vrea să vă mai adresez o întrebare legată de dosarul informării consumatorului cu privire la produse alimentare. V-ați gândit la introducerea de noi reguli pentru etichetarea alcoolului. Știu că se fac uh, progrese, dar că nu mai aveți foarte mult timp la dispoziție. Ne puteți spune care este situația la ora actuală? este foarte important că europenii să realizeze riscurile. Majoritatea oamenilor știu că nu e bine să bei prea mult alcool, dar foarte puțini uh, europeni sunt conștienți de uh, efectul alcoolului asupra obezității, asupra numărul enorm de calorii pe care îl conține alcoolul. Mulțumesc. Ana Rospahare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să vorbesc despre, medicin, despre medicamentele pentru animale și despre sănătatea publică. Perioada legislativă uh, înaintează, se apropie de final și cred că suntem în urmă cu legislația în privința medicamentelor pentru animale sau în legătură cu furajele care conțin anumite substanțe chimice medicamentoase. Uh, am avut un raport despre rezistența la uh, rezistența microbilor, rezistența virusilor. Aș vrea să știu când vom uh, soluționa acest subiect. Avem mai multe rapoarte, avem declarații și, con- și concluzii din partea Parlamentului și Consiliului și nu înțeleg de ce se tot amână soluționarea acestui dosar. Domnule comisar, de ce uh, nu ajung la noi aceste propuneri în timp util? De ce nu avem și noi o șansă, ocazia de a le vota înainte de alegeri? Există uh, voință politică, vedem uh, că lucrurile se mișcă în privința directivei uh, pentru tutun, dar lucrurile sunt la fel de importante când vorbim și despre sănătatea publică. Mulțumesc foarte mult. Doamna Iotea, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Borci, pentru că ați venit și pentru prezentare. Ați spus că veniți cu două propuneri legate de alimentele noi și clonare. Mă bucur că în sfârșit s-a ajuns și la aceste dosare și că se fac progrese. Ați spus că decizia se va lua după evaluare. Când anume? Peste o lună, peste trei luni, anul viitor? În legătură cu uh, evaluarea de impact știm că ea este necesară conform regul regulamentului. În uh, privința cărnii de cal, populația dorește să știe ce are în farfurie. E vorba de o chestiune de siguranță alimentară. E foarte important să se știe de la ce specie provine carnea respectivă. Uh, S-a discutat și problema transportului animalelor către abatoare, despre cerințele de bunăstare animală. Aș vrea să știu când se vor materializa aceste decizii la care s-a ajuns în privința transportului animalelor. Autoritățile italia, italiene vor să reducă, fără a aștepta uh, răspunsul EFSA, cantitatea de aspartam folosită în alimente. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumim foarte mult. Comisarul are acum cuvântul pentru a răspunde la întrebări. On the first question by Mr. La prima întrebare a domnului Lize, în legătură cu efectul acestor programe de austeritate unele adoptate în mod voluntar, spontan, altele ca rezultat a unui program la care s-a ajuns în urma discuțiilor cu Comisia Europeană. Bineînțeles, este o chestiune de experiență. Și uh, Ultimele programe um, au propus nu doar austeritatea, doar de dragul de a face austeritate, ci pentru uh, a păstra sistemele în viață, pentru ca ele să nu se prăbușească pur și simplu, pentru că dacă nu, boala uh, continuă să se propage și practic întregul sistem riscă să se prăbușească. Bineînțeles, gestionarea programelor este responsabilitatea statelor membre pentru a introduce programe pentru a cheltui în mod mai inteligent, fără a um, face ca standardele să scadă. Am fost în Grecia în februarie, nu uh, pentru a judeca aspru, ci pentru a încerca să ajut pentru că rolul nostru este să încercăm să ajutăm guvernele statelor membre. Bineînțeles, dacă aceste guverne nu respectă legea, trebuie să reacționăm. Dar principalul nostru rol este să ajutăm statele membre, mai ales statele membre care au nevoie de ajutorul nostru. Și, în ciuda crizei, în ciuda dificultăților existente, în ciuda faptului că încă Grecia nu a ieșit din situația foarte dificilă astăzi, s-au introdus măsuri de reducere a cheltuielilor și am menționat două astfel de măsuri. De exemplu, folosirea mai multor medicamente generice decât uh, în, în locul medicamentelor uh, specializate, pentru că cheltuielile cu medicamentele erau astronomice în Grecia. Uh, de asemenea uh, problema rețetelor. Acesta, uh, guvernul suedez a ajutat guvernul grec să introducă un sistem de rețete electronice care acum este unul dintre cele mai bune din Europa. Grecia are unul dintre cele mai bune sisteme de um, rețete electronice din Europa. Funcționează foarte bine. Bineînțeles, rămân probleme legate de accesibilitate uh, și probleme ale lucrătorilor neasigurați care practic rămân în afara sistemului și problemele trebuie rezolvate, dar să nu dăm impresia că Comisia face economii cu plăcere doar de dragul austerității. Dar um, obiectivul trebuie să fie clar, măsura trebuie să fie luată cu uh, obiectivul clar de a salva sistemul dacă mă întrebați dacă există o legătură între deteriorarea sistemului de uh, sănătate și reducerile bugetare, uh, răspunsul este da, dar de exemplu, în Grecia, însă, a, cresu, a crescut rata sinuciderilor nu din cauza reducerilor la sănătate, ci din cauza crizei în sine. Sau a crescut numărul cazului, cazurilor de HIV. Unii spun că acest lucru se datorează faptul că nu au loc suficiente programe de reabilitare pentru cei dependenți de droguri. Deci părerile sunt împărțite. Eu mă întreb în mod pragmatic cum putem ajuta Grecia pentru a face față a, acestei creșteri a numărului de cazuri de infectare cu HIV. Același lucru este valabil și pentru alte țări. Uh, În ceea ce privește inspecțiile, mai ales cele legate de igienă, vom uh, face o propunere în al treilea trimestru uh, al anului, nu pentru a uh, slăbi standardele, ci pentru a ne concentra asupra riscurilor reale. Deci, pe produsele care prezintă cel mai mare risc și pot să o asigur pe doamna McKevin că nu vom renunța la asta pentru că dorim să ne păstrăm reputația, imaginea neîntinată uh, pentru a avea în continuare unul dintre cele mai bune sisteme de siguranță alimentară. Cum putem garanta că, vor continua, că va continua testarea, fie că e vorba de securitatea alimentelor, fie că e vorba de carnea de cal, uh, și așa mai departe. Aș spune că în problema cărnii de, cărnii de cal, reacția statelor membre a fost mai bună decât ne-am fi așteptat. În Regatul Unit, în Germania, dar practic în toate statele membre. Statele membre au hotărât să facă aceste teste, deși aceasta era doar o recomandare din partea Comisiei și Cred că în momentul în care apar probleme astfel de scandaluri, Comisia ar trebui să aibă dreptul să ceară să se facă teste, să impună acest lucru și aceasta este o propunere în noul pachet pe care îl uh, punem în discuție. Dar, după cum am spus, sugestiile noastre, propunerile noastre au fost uh, complet aplicate de statele membre și noi am publicat imediat rezultatele. Dar, bineînțeles, inspecțiile rămân de responsabilitatea statelor membre și pot să mai spun și că în momentul în care s-au făcut testele de către statele membre, aceste teste au fost mai precise, mai um, corecte decât testele făcute de companiile însele. Deci, iată, testele statelor membre au fost mai bune decât cele ale industriei. Să nu uităm acest lucru de fiecare dată când discutăm despre uh, despre teste. În legătură cu albinele, domnule Davis, m-a mirat reacția statelor membre, pentru că aceasta a fost prima mea experiență de acest tip. Eu aș fi crezut că Având în vedere că EFSA în general este criticată, că este uh, prea laxistă, că permite orice, în acest caz în care a spus nu, aș fi crezut că majoritatea statelor membre vor accepta această uh, opinia EFSA, dar nu a fost așa, deși existau dovezi științifice Nu e adevărat că nu s-au făcut uh, studii pe teren pe, care să stea la baza opiniei EFSA. că neonecotinoidele uh, nu ar, ar avea aceste efecte asupra albinelor. Anumite substanțe, anumite nicotinoide uh, um, duceau la o astfel de dezorientare a albinelor. Eu am fost surprins pentru că m-aș fi gândit că majoritatea statelor membre vor accepta acest aviz și, practic, uh, se prevedea doar o suspendare pe timp de 2 ani pentru a evalua dacă aceste pesticide într-adevăr au acest efect. Și totuși numărul abținerilor și numărul voturilor împotrivă a fost important. Trebuie să spun că anumite state membre deja au, interzit, au, au uh, interzis uh, aceste tipuri de pesticide înainte de interzicerea lor la, nivel european. Și Nu, în aceste state membre nu s-au înregistrat efecte atât de nocive asupra industriei cum se uh, prevedea. În anumite state membre chiar a crescut populația albinelor. Dar nu doresc să fiu atât de dogmatic uh, până la a spune că declinarea numărului albinelor se, se datorează doar folosirii acestor pesticide. Dar adevărul este că unul dintre factorii care au dus la declinul populației de albine este folosirea anumitor tipuri de pesticide de acest fel. Neonicotinoide. Uh, și în Consiliu nu a existat o majoritate clarificată în favoarea propunerii, dar a existat o majoritate absolută de state membre, atât la, ca număr cât și la uh, voturi în favoarea propunerii, așa că am respectat strict opinia EFSA, cu excepția serelor, cu excepția anumitor recolte care nu atrag albinele, uh, sau recolte care, pentru care pesticidele pot fi folosite după uh, perioada în care plantele sunt în floare și, bineînțeles, lucrurile vor fi reevaluate de EFSA. Termenul de 2 ani va fi suficient? Acesta a fost decizia statelor membre. Să începem cu o perioadă de 2 luni, de, de doi ani, mă scuzați, pentru a vedea dacă vom putea obține rezultate concludente ale testelor. Am primit rapoarte cum uh, că și alte pesticide autorizate în momentul de față ar avea efecte negative asupra albinelor. În momentul în care vom avea dovezi în legătură cu asta, vom reveni cu noi observații, pentru că este important să protejăm albinele și, bineînțeles, și să informăm publicul general în legătură cu importanța albinelor. Am citit undeva că în anumite țări din Asia, din cauza declinului numărului de uh, albine, polenizarea este făcută manual de oameni. Uh, iar putea fi făcută gratis de albine și să s-ar putea obține și miere. Uh, iată la ce situație se poate ajunge dacă ea continuă să se deterioreze. Acum, uh, anumite companii uh, depun plângeri împotriva uh, țărilor care autorizează aceste pesticide. Vom monitoriza statele membre în aplicarea publicității în legătură cu uh, cosmeticele tastate pe animale. Deci, uh, Uniunea Europeană va face ordine în legătură cu uh, acest aspect. În uh, legătură uh, cu tutunul uh, și uh, diferite tipuri uh, de uh, țigări, țigarete, sigarilios și um, alte modalități de fumare a tutunului. Uh, statisticile arată că există un anumit uh, consum al acestor produse. Deci dacă mai târziu uh, apare că aceste produse consumate în mod limitat uh, Uh, vor registra un consum sporit pentru că nu au fost incluse în legislație, atunci Comisia va putea impune noi reguli și, reguli și pentru aceste produse. Deci aceste produse nu rămân complet în afara acestei reglementări. Ele sunt menționate spunându-se că se poate legifera mai târziu, dacă e necesar. În legătură cu clonarea, într-adevăr, așteptăm un raport în legătură cu evaluarea de impact și sper că vom putea legifera, pentru că ne aflăm în situația ciudată în momentul de față, um, că tehnic clonarea animalelor este încă posibilă în Uniunea Europeană. Știu că există o dezbatere ideologică dacă clonarea trebuie permisă sau nu, pentru că în Parlament și în afara Parlamentului um, există diferite poziții pentru sau împotriva clonării. Da, și se cere um, etichetarea produselor um, din animale clonate. Dar atât timp cât practica este posibilă, trebuie să găsim o soluție pentru a avea o legislație, oricare ar fi în legătură cu acest aspect. Uneori este dificil să trecem uh, prin procedurile interne de lansare a unor uh, acte legislative, dar strategia ar fi ca după ce lansăm un act legislativ, să nu avem nici măcar uh, limite minime. Deci, când Comisia face o propunere de legislație, trebuie să țină cont și de uh, șansele pe care le are această legislație de a fi adoptată de colegiuitori. Dacă nu există nicio șansă, atunci trebuie să ne ocupăm de uh, alte lucruri care au mai multe șanse de a fi adoptate într-o perioadă rezonabilă de timp. În legătură cu uh, medicamentele veterinare, um, vă face o propunere în septembrie. Um, tocmai s-a încheiat evaluarea. Sperăm că vom ajunge la o propunere echilibrată, oricum va fi nevoie de o propunere pentru uh, antibiotice care să fie păsate mai ales pentru oameni și nu pentru animale. În legătură cu etichetarea alcoolului, uh, Așteptăm rezultatul unei evaluări a strategiei și pentru a lua noi decizii înainte de sfârșitul anului. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum o nouă rundă de întrebări și observații. Mai întâi, uh, colegul Lorenz. Domnule comisar, vă mulțumesc. M-am bucurat în calitatea de agricultor tradițional că ați uh, intervenit Um, pe marginea acestor pesticide, eu mă tem că problema legată de albine este una mult mai profundă. Și pot să vă spun că în regiunea mea, um, insectele, toate aceste animale mici, sunt uh, moarte cu toții. Dacă mergeți cu mașina prin uh, prin uh, zona Rinului inferior, veți vedea că pe parbrizul dumneavoastră nu veți mai avea niciun fel de insecte, pentru că cu toate sunt deja moarte. Se pare că lucrurile se schimbă, filozofia se schimbă și aș dori să vă rog, într-adevăr, să să vă concentrați mai mult pe această problemă, chiar dacă agricultorii tradiționali nu prea înțeleg această problemă suficient de mult. Eu cred că ar trebui să ne ocupăm pe baze științifice, fără niciun fel de emoție de această temă a dispariției albinelor. Acum mă voi uh, referi la tutun, nu mă voi referi la pachetele, um, pachetele țigărilor, nici la alte aspecte, ci la regulamentul RICI. Știți foarte bine că am lucrat foarte mult să obținem acest regulament și am spus că și sectorul uh, tutunului uh, ar trebui să fie acoperit de acest regulament. Lobby-ul uh, industriei de tutun a spus că nu este vorba de un produs natural, deci nu poate fi acoperit de regulamentul RICI. Dar tutunul nu mai este un produs natural <laughs> în condițiile în care se adaugă 50-60 de alte substanțe chimice într-o țigară. Și mie mi se pare că industria tutunului încearcă să evite acest lucru. Este un lucru foarte important. Cred că este o lacună care trebuie să fie acoperită. Mulțumesc pentru minutul uh, și jumătate respectat, doamna Rotberen. Da, sunt de acord cu cele spuse de Carl Heinz Florenz. Acum vă mulțumesc, domnule comisar, că ați fost alături de noi. Am câteva întrebări. În primul rând, noua propunere um, de împachetare pe care ați propus-o ieri, cinci propuneri care comasează 70 de alte propuneri, nu considerați că ați ratat niște oportunități legate de ideea Uh, etichetării țării de origine pentru toate produsele de carne, pentru că este vorba nu doar de trasabilitate, este vorba de control și de informarea consumatorilor și mi se pare că ați ratat această ocazie. Acum în legătură cu dispozitivele medicale și nu da, nu știu dacă o nouă persoană care se ocupă de acest dosar peste următoarele luni este o idee bună sau nu. Dumneavoastră și dumneavoastră v-ați referit la acest lucru. V-ați referit la uh, faptul că se, să nu creăm obstacole în calea inovării. Într-adevăr, nu trebuie să facem acest lucru, însă uh, noi suntem responsabili de protecția cetățenilor europeni și vă aduc aminte de toate acele implanturi de șold care au fost implantate fără, fără o notificare, fără un sistem adecvat de uh, control. Și aș dori să vă întreb dacă considerați că un mecanism de examinare este suficient Mie mi se pare că poate am avea nevoie de un sistem de autorizare înaintea introducerii pe piață. Mulțumesc, doamna Lepaj, are cu cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit. În primul rând, sunt de acord într totul cu doamna Rod Berend uh, în privința originea cărnii, proveniența geografică, uh, consumatorii europeni uh, cer să trecem acest lucru pe etichetă. Nu văd de ce n-am face-o. În al doilea rând, domnule comisar, vreau să vă spun că m-a surprins foarte mult răspunsul dumneavoastră la întrebarea doamnei Liotar în legătură cu clonarea. Vă amintesc că Parlamentul European a votat cât se poate declar în 2009 refuzul recurgerii la clonare. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră înseamnă foarte clar că comisia ar fi de acord cu clonarea atâta timp cât uh, s-ar preciza pe etichetă că um, animalul a fost clonat. Din păcate, nu există o regulă în această privință, însă marea majoritate a consumatorilor europeni, după cum știți prea bine, nu doresc să mănânce carne clonată, iar astăzi nu au posibilitatea de a alege. Această situație nu este sub nicio formă acceptabilă. Domnule comisar, ce se poate face așadar, cel puțin uh, pe termen uh, scurt sau temporar, pentru a-l preveni pe consumatorul european că e posibil să uh, fie pus în situația de a consuma carne clonată fără a o ști. În legătură cu aspartamul, o ultimă chestiune, am avut o reuniune la care a participat EFSA și Digi Sanco. La acea reuniune s-a uh, criticat foarte mult raportul EFSA în legătură cu aspartamul. Aș vrea să știu care va fi poziția dumneavoastră în legătură cu uh, regularizarea consumului de aspartam. Mulțumesc, doamna Rivasi, are cuvântul minut și jumătate. Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență pentru a ne informa și pentru a răspunde la îngrijorările noastre. Primul lucru pe care vreau să îl uh, aflu la dumneavoastră este legat de perturbatorii endocrini. Um, ați fost îndemnat să faceți teste de stres în legătură cu um, criteriile propuse de EFSA și de DG mediu, în legătură cu uh, bistenol, paraben și disfilbeni, acestor, acești factori care perturbă funcția endocrină. Ei sunt prezenți în cosmetice, și s-a, uh, dar s-a și, uh, s-au și interzis testele pe animale. Știm că acești perturbatori sunt produse chimice pe, în cazul cărora nu este importantă doza, ci mai degrabă uh, expunerea, durata de expunere. Faptul că trebuie să se facă teste de stres, de, de stres întârzie pregătirea unei strategii europene în legătură cu perturbatorii. În privința dispozitivelor medicale, au avut loc proteste și observăm că sau că au uh, avut loc scandaluri în legătură cu uh, protezele de șold. Dacă am avea regulamente mai stricte în privința implanturilor, atunci nu ar fi uh, apărut scandaluri precum cele legate de protezele de șold. În legătură cu trialurile clinice, lobby-ul ABVI a atacat uh, Agenția Europeană pentru Medicamente în legătură cu uh, publicarea studiilor clinice privitoare la un anumit medicament. Există regulamente care prevăd accesul la studiile clinice. Ar fi bine ca um, regulile să fie cât se poate declare și uh, să nu mai poată fi atacată e, um, Agenția Europeană a Medicamentelor în instanță. Mulțumesc. Um, I have... Doamna Taylor, vă mulțumesc, doamna președintă. Am o întrebare scurtă. Comisia cred că știe faptul că a fost uh, că a atacarea în justiție a propunerii legislative din Scoția legată de costul alcoolului a avut eșec și aș dori să știu care este uh, părerea Comisiei despre stabilirea unui preț uh, maxim pentru o unitate de alcool. Vă mulțumesc, domnul Pania are cuvântul. Euh, o intervenție foarte scurtă. Ieri, așa cum uh, ne-a amintit și uh, președintele, am ajuns la un acord uh, în cadrul trialogului cu Comisia, președinția irlandeză și Parlamentul în legătură cu riscurile pentru sănătate. Sperăm ca în plenul din iunie să putem vota această propunere, pentru că eu consider că trebuie să luăm măsuri urgente, având în vedere ce se întâmplă în China cu virusul H7N9, care îngrijorează foarte mult agențiile de sănătate, atât uh, OMS-ul cât și serviciile de sănătate ale Comisiei. La trialog, uh, DG Sanco a avut un rol primar, un rol uh, de conducere și de facilitare a discuțiilor. Aș vrea să-mi spuneți în legătură cu acest virus, dacă la nivelul Comisiei Europene uh, s-au făcut progrese în legătură cu evoluția acestui virus? Se știe dacă se transmite de la om la om acest uh, virus? Deja în 25% din cazuri uh, s-au produs decese. După declararea um, acestei um, epidemii, se știe că s-au produs deja și mutații. În legătură cu bisfenolul A, acum, EFSA a solicitat uh, elaborarea unui studiu, însă diagnosticul a fost uh, amânat. În Franța, împreună cu 200 de um, colaboratori, uh, am studiat efectele bisfenolului A și aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră ce știți în legătură cu această temă. Mulțumesc, Sofie Oconia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit încă o dată în comisia noastră pentru acest schimb de opinii. Am două întrebări foarte scurte. Prima cred că a fost uh, deja pusă, e vorba de carnea clonată. La ora actuală ne ocupăm uh, de un uh, regulament pentru identificarea electronică a carnei uh, de vită și eticheta, etichetarea ei electronică. S-a vorbit despre prezența cărnii ce provine de la animalele clonate. Propunerea legislativă se va ați spus dumneavoastră că va fi publicată în uh, noiembrie 2012, după, aia, după aceea ați spus iunie 2013. Lucrurile văd că întârzie. Pe 6 mai, la lansarea pachetului legislativ, ați precizat că așteptăm uh, un studiu, o evaluare de impact pe tema carnei de vită și a cărnii de uh, cal și a cărnii clonate. Ați spus că, având în vedere situația actuală, veți face în așa fel încât uh, studiul de impact să ne parvină înainte de sfârșitul anului, cum se prevedea inițial. Care este situația actuală? Eu mă ocup de regulamentul privind etichetarea cărnii de vacă. Aș vrea să vă întreb dacă nu credeți că am putea profita de acest regulament pentru a introduce un amendament care să țină cont și de problemele discutate acum. Merci, Monsieur le Président, et euh, merci. Doamna Oconi. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, pentru prezență. Vom uh, reveni uh, după ce vom studia propunerea dumneavoastră în detaliu. Astăzi doream, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule comisar, și serviciilor de GESANCO pentru eforturile depuse și pentru uh, rezultatele de suspendare a utilizării neonicotinoidelor acestor pesticide. Știu că nu a fost uh, simplu să câștigați această bătălie. În legătură cu evaluările, aș vrea să merg puțin mai departe și să vă adresez două întrebări uh, specifice în legătură cu albinele și cu pesticidele. Comisia și Consiliul au uh, interzis utilizarea a trei neonicotinoide, însă uh, s-au autorizat noi astfel de produse. Sulfoxaflora, uh, eu mă întrebam când ați prevăzut uh, efectuarea de evaluări EFSA a efectelor acestor noi neonicotinoide, acestor pesticide toxice, când se examinează um, modificarea directivei miere. Mă întreb de ce nu, s-a, nu s-au prezentat până acum evaluări de impact din partea Comisiei. Are Comisia intenția de a face astfel de evaluări și când? Doamna Cocovici. And Commissioner, Food Health. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sănătatea alimentelor și creșterea economică sunt lucruri intercon- interconectate împreună cu un institut din uh, Slovenia, am uh, inițiat o, un uh, program care discută sănătatea la locul de muncă. Pe baza rezultatelor, obiectivul proiectului nostru a fost să încurajăm folosirea alimentelor locale și sănătoase. Să folosim utilizarea a patru tipuri de culturi de exemplu, legumele care acum, din păcate, foarte multe sunt uh, importate. Și aș avea două întrebări, domnule comisar. În primul rând, sănătatea depinde foarte mult de alimentație și mă întreb dacă au fost elaborate studii specifice de către Comisie în acest domeniu și care sunt elementele esențiale. Apoi, uh, a fost uh, analizat impactul acestor patru uh, culturi, uh, legumele, usturoiul și așa mai departe și în legătură cu semințele aș fi dorit să vă întreb ceva, dar vă mulțumesc pentru că mi-ați răspuns deja. Vă mulțumesc, doamna Estrela, la cuvântul. Deci, mulțumesc. Domnule comisar, am o întrebare în legătură cu creșterea inegalităților în domeniul sănătății între statele membre, mai ales în cele care au făcut obiectul programelor de austeritate. În 2009 am fost raportor în această comisie pentru programul de îmbunătățire a sănătății în Uniunea Europeană și ați prom Comisia a promis atunci că va prezenta în 2012 un raport în legătură cu rezultatele uh, interimare ale acestui program, dar încă nu s-au publicat aceste rezultate. Și având în vedere că știm că situația s-a agravat în mai multe state membre, mai ales în Grecia, în Portugalia, în Cipru și în Spania. Întrebarea mea este următoarea. Știți? Sunteți la curent de această agravare a inegalităților uh, în uh, statele membre care beneficiază de programele de ajutor și ce măsuri luați pentru a reduce inegalitățile în domeniul sănătății în Uniunea Europeană, mai ales după evaluarea de impact a măsurilor de austeritate în general. Mulțumesc! Mulțumesc, Karin Kadenbach, Stimată domnule comisar, domnule președinte, permiteți-mi să mulțumesc domnului Bosch pentru consecvența de care a dat dovadă, mai ales vis-a-vis -vis de neonicotinoidă, pentru că acest lucru este foarte important și mă alătur celor spuse de ca Heinz Florence. Este o problemă care trebuie rezolvată, pentru că prea multe puncte sunt deschise aici. Aș dori să mă refer la alte puncte importante și dumneavoastră ați uh, spus că nu discutăm doar despre pesticide, ci despre biodiversitate, despre diferitele specii care asigură supraviețuirea uh, plantelor. Eu, vis-a-vis -vis de semințe, nu sunt la fel de entuziasmată ca și dumneavoastră. Eu consider că există câteva puncte care ar trebui să fie subliniate mai uh, mult și vă asigur că noi ne-am dorit ca lucrurile să fie abordate puțin altfel. Aș dori să vă um, întreb în legătură din nou cu biodiversitatea și semințele, pentru că știm foarte bine că există semințe modificate genetic. Cred că avem suficiente doveze științifice care ne arată că asemenea semințe um, modificate genetică, genetic contribuie la reducerea biodiversității și, de fapt, au efecte negative uh, sporite. Aș dori să vă rog să Um, explicați mai mult statelor membre acest, uh, această problemă și mă alătur celor spuse de doamna Rothberend. Îmi pare și mie rău că ați ratat această ocazie legată de etichetarea și indicarea pe, edic- pe, edic- pe etichetea originii cărnii. Deci vă rog să dați dovadă de aceeași consecvență în toate aceste puncte, mai ales când vine vorba de biodiversitate. Vă mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor și acum dau ocazia domnului comisar să răspundă și la, ce, la aceste întrebări, dacă este posibil, respectând uh, timpul pe care îl avem la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să grupez seturile de întrebări. Um, cu etichetarea acum și indicarea originii. Am spus deja că eu sunt deschis vis-a-vis -vis de acest punct. Acest lucru nu înseamnă că nu ne vom confrunta cu probleme, pentru că aștept în continuare rezultatele analizei de impact. Aceste rezultate trebuie să fie prezentate până la sfârșitul acestui an. Eu încerc să accelerez puțin uh, procesul și în funcție de rezultatele acestui raport vom face propunerea. Însă vă asigur că vom avea, vom avea anumite probleme vis-a-vis -vis de anumite puncte, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Deși trebuie să recunosc că tot mai multe state membre și tot mai mulți europarlamentari fac un lobby pentru sprijinirea acestei propuneri. De asemenea, tot mai multe state membre din Consiliu își doresc indicarea locului de origine. Însă trebuie să spunem ce înseamnă loc de origine, unde s-a născut animalul, unde a fost uh, tăiat, unde a fost uh, crescut și așa mai departe. Majoritatea dintre dumneavoastră care v-ați uh, referit la acest uh, lucru a spus că nu există o legătură directă cu scandalul cărnii de cal, însă acest scandal a dus la um, reaprinderea acestei discuții despre etichetare și informațiile relevante pentru consumatori. Uh, Apoi trebuie să vedem ce se va întâmpla cu etichetarea uh, produselor uh, neprocesate. Cred că acest dosar, de acest dosar se ocupă Comisia Agri pentru că cred că sunteți de acord cu mine că trebuie să există o armonizare a etichetării cărnii procesate și a cărnii neprocesate, pentru că dacă nu, s-ar impune niște uh, condiții inegale care ar duce la incertitudine uh, juridică. După cum am spus, am, sunt dispus oricăror sugestii, mai ales pentru că tot mai multe state membre își doresc introducerea acestui sistem de etichetare și dacă acest lucru va continua, această tendință va continua, vom merge înainte cu această propunere. Tocmai de aceea respectăm calendarul pe care l-am amintit Nu cred că această propunere trebuie să facă parte din pachetul de sănătate, ci, așa cum a spus și uh, Parlamentul European, așteptăm raportul la sfârșitul uh, acestei um, toamne și până la sfârșitul anului 2014 vom avea și extinderea propunerii pentru a uh, include și găinile, de exemplu, caprele și așa mai departe. Deci mai multe categorii de etichetare. Totul depinde până la urmă de dificultățile pe care le vom întâmpina în impunerea acestei legislative, pentru că o asemenea propunere legislativă aduce cu sine anumite sacină administrativă. Am luat notă de de comentariile domnului uh, Karl-Heinz Florenz legate de situația dificilă a insectelor și altor animale de mici uh, dimensiuni, cum sunt șoarecii, de exemplu, pentru că toate, toate aceste specii au un uh, rol uh, important. V-ați referit și la di, uh, directiva privind uh, produsele de tutun, lobby-ul exercitat de acest sector și vă reamintesc ce am spus deja la începutul intervenției mele. Cei care se împotrivesc propunerii noastre, care se împotrivesc uh, mai mult amendamentelor dumneavoastră, pentru că dumneavoastră mergeți mai departe cu strictețea decât a făcut-o comisia. Deci cei care se opun nu vor spune nu. Vor încerca să amâne această propunere și se fac foarte multe încercări din acest punct de vedere. De exemplu, ce Consiliu ar trebui să se ocupe de, de această directivă? Consiliul care discută problemele de sănătate sau Consiliul care discută elementele de competitivitate? Și am avut deja o întâlnire două întâlniri care au demonstrat că abordarea între cele două consilii este diferită. Mie mi se pare că predomină aspectele de sănătate. Am spus că dacă putem reduce cu 2% numărul fumătorii, deci dacă avem 2,4 milioane de fumători mai puțin, este evident că există și consecințe economice. Însă întrebarea care se pune, ce trebuie să facă un ministrul de sănătate? Să uh, protejeze sănătatea cetățenilor sau să sprijine mai mult creșterea economică? Mie răspunsul mi se pare unul clar și de la sine înțeles. Deci, haideți să încercăm să împiedicăm pe oricine care dorește să apeleze la modalități inteligente pentru a nu spune nu, ci pentru a se asigura că această legislație nu va fi adoptată în acest mandat uh, legislativ. Acest lucru înseamnă că lucrurile se amână. Va trebui numit un nou, rapor, numit un nou raportor și așa mai departe. Și oricum, chiar dacă adoptăm acest pachet acum, el nu va intra în vigoare decât peste 3-4 ani. Și dacă ratăm această ocazie, de fapt mai adăugăm la această întârziere de 3-4 ani alți 3-4 ani. În legătură acum cu semințele, doamna Kadenbach. Eu am încercat să explic faptele și li- toată uh, literatura care ajunge la comisie și la parlamentară, la parlamentari este una importantă. Într-adevăr, putem să uh, încercăm să denaturăm faptele, dar vă asigur că măsurile propuse de noi sunt mult mai liberale vis-a-vis -vis de, de semințele tradiționale. Însă vă asigur, din nou, sunt uh, dispus să accept orice amendamente um, din partea dumneavoastră, pentru că nicio, aceasta nu a fost intenția noastră. V-am spus uh, argumentele mele deja, dar dacă considerați că greșesc, uh, Informați-mă pentru că intenția Comisiei nu este de a sugruma această semințe tradițională. Unii politicieni acum spun că datorită presiunii exercitate asupra Comisiei, Comisia și-a modificat poziția. Acest lucru nu este adevărat. Poziția noastră a rămas una și aceeași în cadrul acestui proces legislativ. Alimentele și legătura acestora directă cu sănătatea. Este evident că este un lucru bine cunoscut. Există patru factori. Lipsa de activitate uh, fizică, nu, uh, hrana, nutriția, consumul de tutun și de alcool. Și mi s-a cerut să fac o legătură cu alcoolul și stabilirea unui preț minim pe unitate de alcool. Toate studiile pe care le cunosc eu despre măsurile de controlare fie a produselor de tutun, fie a produselor alcoolice, demonstrează că, contrar opiniei populare, măsurile cele mai eficiente sunt cele fiscale. Am avut tot felul de uh, campanii de informare și așa mai departe, dar pe mine m-a surprins să aflu că, de fapt, măsurile fiscale sunt cele mai eficiente. Deci, nu este adevărat să spunem că dacă prețul alcoolului a crescut, dacă prețul la uh, produsele de tutun uh, au crescut, cei care au fumat fumează la fel de mult ca înainte. Nu. Există un efect concret. Puteți să considerați că o asemenea măsură este una crudă, dar funcționează. Și acest lucru uh, este adevărat și pentru alimente. Cu cât prețurile pentru alimentele nesănătoase sunt mai mari, cu atât uh, consumul acestora se va reduce. Și, într-adevăr, mă bucură rezultatul uh, atacării în justiție acestei propuneri legislative în Scoția, pentru că orice măsură care reduce consumul de alcool și care uh, respectă tratatele europene trebuie uh, salutat. Apoi, uh, dezechilibrele la care v-ați uh, referit. Într-adevăr, speranța de viață, de exemplu, uh, este diferită de la un stat european la altul și am spus ministrilor de sănătate că este inutil să ne plângem de reduceri bugetare, pentru că acestea vor veni, oricum au sosit deja. Și Direcția Generală Sanco trebuie să se confrunte cu reduceri bugetare. Deci, în loc să ne tot plângem, să spunem că nu, nu, nu, nu ne dorim reduceri bugetare, deși acestea se vor întâmpla, ar fi mult mai bine să încercăm să influențăm deciziile legate de reducerea bugetară nu pentru că bugetele de sănătate din statele membre vor rămâne imune în fața acestor reduceri, dar trebuie să ne asigurăm că aceste, aceste reduceri vor fi astfel operate încât să putem cheltui mai puțin bani, dar să păstrăm anumite standarde minime um, în sănătate. Dacă ar fi să mă întrebați dacă bugetele de sănătate influențează sănătatea. Este greu să evaluăm acum ce s-a întâmplat deja. Pentru că anumite condiții, cum ar fi cum ar fi sănătatea mentală în anumite state membre, poate fi influențată mai mult de factori economici decât de reducerile la sănătate. Însă, Vă asigur, doamna Estrela, că nu am uitat de, de nu ne-am pierdut deloc uh, busola socială și că vom monitoriza în continuare situația cu foarte mare atenție. Și după cum am spus, când am mers în Grecia, uh, ne dorim să ajutăm, nu să impunem niște măsuri de austeritate. Însă, pentru a avea niște sisteme de sănătate durabile, toate statele trebuie să introducă anumite reforme. Aspectele pozitive se leagă de existența unor mijloace tehnologice care ne pot ajuta, de exemplu, să cheltuim mai puțin bani, garantând în același timp, după cum am spus, anumite standarde minime. Am vizitat, de exemplu, Irlanda de Nord pentru a vedea cum este pus în aplicare sistemul de e-sănătate acolo, pentru că acolo există un sistem uh, foarte eficient 20.000 de pacienți uh, participă în acest uh, sistem și lucrurile funcționează foarte bine. Domnul Panio s-a referit la riscurile de sănătate transfrontalieră și vă mulțumesc pentru că apreciați munca Direcției Generale Sanco în acest domeniu. Înaintea aprobării acestei uh, directive am fost puțin îngrijorat pentru că principiul subsidiarității este folosit întotdeauna fie pentru a împiedica Comisia și Parlamentul European de a se implica în aceste activități, pentru că se spune că este vorba de competența statelor membre și când vine vorba de sănătate, principiul subsidiarității este mai puternic folosit decât în alte domenii. Acest lucru poate explica de ce în, 2, în 12 luni uh, ministrii de sănătate, spre deosebire de ministrii pentru agricultură, se întâlnesc doar de, do, de două ori. Eu încerc să îi conving să se întâlnească cel puțin de trei ori, pentru că toate aceste propuneri legislative, uh, produsele de tutun, trialurile clinice, dispozitivele medicale, Mm, cum ne putem aștepta ca ministrii să ia deciziile necesare dacă se întâlnesc doar de două ori pe an? Îmi aduc aminte că am spus ministrilor uh, competenți că principiul subsidiarității are uh, două părți. Nu intervenim în uh, elementele care țin de competența statelor membre, însă când vine vorba de amenințările puse de gripa aviară sau alte amenințări transfrontaliere. Este clar că aceste amenințări le putem combate împreună mai bine decât singuri și principiul subsidiarității este cel care ne cere și ne obligă să ne coordonăm mai bine. Și vă mulțumesc pentru ajutorul uh, dumneavoastră când vine vorba de acest punct care până la urmă a fost rezolvat. Acum, ce facem cu H1N9? Până acum, Organizația Mondială a Sănătății, până pe data de 2 mai, a raportat 128 de cazuri confirmate de infecție a oamenilor și, după cum am spus, 26 de pacienți au decedat. Comisia, vă asigur, monitorizează zilnic uh, situația, păstrăm uh, uh legătura cu Uh, Centrul European de Control al Bolilor și este evident că avem nevoie de un răspuns coordonat. De la data de, 20, de 31 martie, Centrul European a pregătit deja două uh, evaluări a riscului care au fost uh, împărtășite și transmise statelor membre și în curând va apărea o a treia evaluare. Sursa virusului nu a fost confirmată până acum și până acum nu avem nicio dovadă um, a transmiterii virusului de la om la om, deși nu putem exclude mutarea pe care ați, uh, ați amintit-o. Au fost uh, investigate mai mult de 2000 de cazuri de infecție cu acest virus și în aceste cazuri nu a fost identificată această dovadă a transmiterii virusului de la uh, um, un om la un alt om. Însă, orice persoană care a fost în uh, vizită în China și dă dovadă de probleme acute respiratorii în Europa este, în, este sub uh, investigație și împreună cu toate statele membre am decis că trebuie să ne coordonăm și știți foarte bine că există un uh, comitet european și o echipă de răspuns rapid la probleme de sănătate și uh, este programată, de exemplu, mâine o întâlnire a acestei rețele. De asemenea, avem un mecanism care promovează uh, schimbul de, etanșioane, de eșantioane între statele membre și studiile se desfășoară în Regatul Unit pentru a identifica virusul. Deci, cu toate că riscul este unul redus, este un risc posibil și am vizitat uh, și unitatea din uh, Luxemburg care se ocupă de riscuri pentru a vedea ce uh, trebuie să facem și m-au impresionat lucrurile, lucrurile pe care le-am văzut, însă nu trebuie să renunțăm la, la procesul de monitorizare a acestei situații și între timp importurile din China de păsări sunt interzise. Cred că acestea au fost uh, întrebările. Ba nu, Aspartanu. Have the opinion from FC. În legătură cu uh, aspartamul, studiul uh, EFSA va fi gata spre sfârșitul acestui an, în toamnă. Uh, el nu a fost încă publicat pentru că s-au primit foarte multe comentarii și, ca urmare, EFSA a solicitat uh, o amânare și noi uh, le-am acordat o extindere a termenului de publicare. În legătură cu bisfenolul A, ca în cazul oricărei uh, substanțe, știți uh, că întotdeauna există o variantă mai bună. Așteptăm să vedem uh, ce spune EFSA și vedem cum merg lucrurile cu măsura franceză. În legătură cu perturbatorii endocrini, Uh, și uh, Digi Sango s-a implicat pentru că există un impact al acestor măsuri și asupra cosmeticilor și pesticidelor. Până la sfârșitul acestui an vom avea uh, noi criterii în legătură cu perturbatorii endocrini. Vă mulțumesc, domnule comisar. Cred că am putea avea un dialog cu dumneavoastră la fiecare ședință a Comisiei Envi pentru că vedem cât de multe lucruri trebuie discutate. Doresc să vă mulțumesc și numele celorlalți colegi pentru schimbul de opinii pe care l-am avut astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebările noastre și uh, mai avem multe lucruri de făcut până la sfârșitul mandatului nostru. Și sper că această fragmentare a competențelor în comisie se va sfârși la un moment dat, pentru că, după cum au spus uh, unii, mai mulți colegi, uh, siguranța alimentară și sănătatea sunt lucruri care sunt uh, legate și dacă acest domeniu este prea fragmentat, cu atât mai greu va fi să ajungem la un acord. Și am văzut ce s-a întâmplat și în, uh, și în acest Parlament, în momentul în care am discutat despre oglindirea comisiilor parlamentare pe baza competențelor din Comisia Europeană, eu m-am uh, împotrivit acestei idei. Vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră și ne vom uh, vedea, revedea în curând, vă asigur de acest lucru. Ședința se suspendă. Următoarea întâlnire a comisiei uh, noastre va avea loc pe data de 29.30. Vă urez tuturor poftă bună și drum bun tuturor celor care se întorc acasă. Vă mulțumesc!